Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Sitzung eröffnen. Stimați colegi, dați-mi voie să deschid reuniunea noastră. În ceea ce privește ordinea de zi, aș dori să vă propun ca, pe, ca prim punct pe ordinea de zi să ducem o discuție cu Boris Tarașuc, pe care îl cunoaștem, um, trimis special din partea guvernului ucrainian Um, trimis special pentru problemele din Crimea. Și cred că avem partenerul de conversație corect uh, pentru acest subiect. Colegul Galler a fost de acord ca punctul său referitor la summitul parlamentar UE-Africa să fie discutate numai în cooperare cu DV, astfel încât să avem mai mult timp uh, pentru această discuție referitoare la Ucraina. Nu am comunicări din partea președintelui. Trecem așadar la punctul 4 de pe ordinea de zi. Schimb de opinie cu domnul Boru Starașuc. Dați-mi voie să fac o observație preliminară. L-am rugat pe domnul Tarașuc să fie alături de noi astăzi pentru a ne uh, prezenta poziția Ucrainei față de ultimele evoluții. În primul rând, oricum am interpreta um, dreptul internațional, modul în care a acționat Federația Rusă este în încălcarea acestui drept internațional. În al doilea rând, am fost prezent uh, la o parte din negocierile duse la momentul respectiv uh, cu președintele Ianucovici. Primul punct care a fost decis acolo a fost că în, cu, în decursul la 48 de ore ar trebui să fie uh, repusă în vigoare Constituția din, din uh, 2004. Președintele Ianucovici nu s-a ținut de cuvânt și nu a semnat această lege și a părăsit Chievul Drept urmare, nu și-a respectat angajamentul și um, s-a sustras de la propriile sale responsabilități. Acest uh, revenire la Constituția din 2004 făcea parte din, uh, făcea parte din acord. El nu și-a respectat angajamentul, dar astăzi, uh, totuși, această Constituție este uh, din punct de vedere legitim, uh, valabilă. De asemenea, se decisese să se creeze un nou guvern în decursul a 10 zile. Acest lucru s-a întâmplat. În al treilea rând, Parlamentul care a luat această decizie este Parlamentul ales legitim, care a fost care reprezintă uh, electoratul uh, iar o majoritate a acestui Parlament a, avut, a votat pentru această uh, Constituție, pentru acest guvern, uh, cât și pentru președintele interimar, cât și pentru președintele Parlamentului. Aceste instituții sunt instituții legitime, deci este nejustificată invocarea argumentului de lipsă de legitimitate. Apoi, uh, am fost de curând în Ucraina nu am văzut fasciști pe Maidan, ci oameni care luptau pentru state, statul de drept, democrație și pentru drepturile fundamentale. Și nici n-am văzut să aibă loc vreo discriminare a populației ruse. Aceste elemente, fascismul și uh, discriminarea împotriva populației rus, uh, ruse, este uh, un, un tip de argumentație construit de către propaganda rusă de o vreme încoace. Nu cred că poate să se creeze o argumentație aici care să susțină aceste argumente și faptul că intervenția rusă îi, îi protejează, pe, protejează minoritatea rusă legea uh, limbilor nu a fost niciodată uh, pusă în vigoare, deci nici acest argument nu este valabil. Argumentele menționate, după cum spuneam, nu sunt uh, corespunzătoare cu adevărul și avem de-a face practic cu o demonstrație de putere de tip regim vechi. Aceasta este analiza mea. Acum, cum abordăm situația, vom discuta după ce domnul uh, Tarasiuc uh, ne va prezenta uh, situația din perspectiva dumnealui. Boris, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei AFED, este un privilegiu, onoare pentru mine să am astăzi ocazia să iau cuvântul în fața dumneavoastră. Aș fi sperat că voi lua cuvântul și voi putea să vă vorbesc despre victoria poporului ucrainian în fața dictaturii după trei luni de proteste pașnice, care au început ca reacție la decizia autorităților ucrainene de a nu semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Deci, pentru prima dată în istoria Europei, întregul popor s-a răzvătit pentru anumite valori și principii, pentru valorile și principiile europene. Și autoritățile au încercat să intervină în mod violent împotriva demonstranților pașnici. În consecință, aproximativ 100 de demonstranți care demonstrau pașnic au fost uciși de, re, de regim, de persoane care trăgeau asupra poporului, asupra oamenilor neînarmați. Și noi, cei care am stat pe Maidan peste trei luni, am sperat că de această dată Ucraina va putea să își să fie să și ia în mână propriul destin pe calea europeană. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. În timp ce noile autorități democratice ale Ucrainei au început să restabilească instituțiile statului, Rusia a început să acționeze pentru a împiedica poporul ucrainean să își vadă visul cu ochii, să devină o parte a societății europene. Nu voi vorbi mult despre ce s-a întâmplat în Ucraina, dar permiteți-mi să vă informez de faptul că am venit aici în capacitatea mea de trimis special al guvernului ucrainian în legătură cu Crimea. Deci, este prima mea zi în funcție. Am cooperat în trecut cu mulți dintre dumneavoastră și îmi aduc aminte cu multă mândrie că am ajutat o delegație a Parlamentului European am, ca discursurile lor să fie traduse în fața 100.000 de oameni care s-au reunit pe Maidan. Au fost momente istorice, nu doar pentru noi, ucrainienii, ci șpir, sper că și pentru dumneavoastră, cei dintre dumneavoastră, Elmar, Iacek, domnul Salafranca, care ați venit pe Maidan și ați luat cuvântul în fața oamenilor. Am fost mândru de căldura cu care oamenii au primit pe reprezentanții Parlamentului European. Își exprimau clar voința de a deveni o parte inseparabilă a Europei Unite și Democrate. Doresc să vă amintesc faptul că, imediat ce s-a creat noul guvern democratic al Ucrainei, joia trecută, aproape imediat Rusia a reacționat. Și tocmai m-a întrebat uh, un ziarist ce fac rușii. E vorba de o invazie, de o agresiune sau nu? Răspunsul meu a fost și este, a fost atât o intervenție cât și o agresiune. Dar, din punctul meu de vedere, a fost o... Rușii au inovat, să spunem între ghilimele. A fost o operațiune politico-militară. Au început prin a confisca clădirile guvernamentale ale Republicii Autonome Crimea. Nu aveau uh, niciun fel de insignă pe uniformă, au fost greu de identificat, dar știm că erau ruși. 6.000 de soldați armați au invadat Crimea. Au invadat această parte inseparabilă a teritoriului ucrainean. Acum, când noile autorități din Ucraina au dat ordinul armatei noastre în Crimea să nu tragă, să nu dea rușilor niciun pretext de a considera că au fost provocați, totuși rușii, cu mult cinism, au continuat să-și aducă forțele speciale. Nu știu dacă înțelegeți. Au venit uh, au venit forțe GRU, e vorba de forțe speciale ale armatei ruse, uh, forțe antrenate pentru operațiunile subversive, să omoare, să tragă. Și acești oameni în continuare neidentificați, deci fără o insignă, fără o uh, fără să poarte numele forțelor militare ale unei țări, au continuat să ocupe uh, clădirile de stat din uh, Republica Crimea și acum sunt pe care de a-și încheia operațiunea și să obțină controlul asupra instalațiilor militare strategice din Crimea. Doresc să subliniez aici următorul lucru. Armata ucraineană din Crimea nu și-a folosit dreptul de a se apăra, pentru că au primit instrucțiuni din partea guvernului să nu tragă. Deci, această operațiune a fost precedată de acțiuni politice subversive ale Rusiei. Pe de o parte, rușii au numit și au votat, au, au spus imediat că nu recunosc autoritățile, noile autorități de la Kiev, noul guvern ucrainian. Um, opoziția um, Oponenții noștri politici au formau uh, majoritatea uh, Parlamentului și totuși Parlamentul a votat acest guvern, dar acest guvern a fost considerat ilegitim de către Rusia. Deci, Rusia a încercat să amăgească opinia publică mondială prin mass media rusă, să ducă mass media internațională în eroare, să spună că autoritățile ucrainene nu trebuie recunoscute, că sunt forțe ostile față de populația rusofonă din Ucraina și mai ales în sudul și estul Ucrainei. Și asta nu e adevărat, să spunem așa. Pentru că dacă mergeți pe străzile din Kiev și multe alte orașe mari din Ucraina, veți auzi mm, foarte mulți oameni care vorbesc rusă, majoritate rusă. Deci nimeni nu poate spune că rușii, mm, rușilor nu se permite să-și vorbească propria limbă. Și acum auzim în mass media din Ucraina că mulți vorbitori de rusă protestează împotriva Moscovei. Spune, spun că nu au nevoie de protecția Moscovei. Oamenii protestează, spun că nu au nevoie de o protecție cu arme sau prin ocuparea unei părți a teritoriului ucrainean. Ce însemna această operațiune politică militară? Acesta avea obiectivul de a folosi forțele din Crimea, de a organiza o revoltă și de a găsi un pretext de a invada și nici emisiunile de la televiziune nu au demonstrat acest lucru, pentru că nimeni nu a fost ucis. Și numai forțele militare rusești camuflate au fost arătate alergând pe străzile Simferopolului, Stevastopolului și în, în alte orașe din Republica Crimea. Stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe, aș dori să spun că autoritățile ucrainiene nu au dat niciun motiv, nu au provocat pe nimeni. Niciun uh, soldat ucrainean nu a tras un foc. Deci noi ne controlăm. Dar, în același timp, Parlamentul ucrainean, care este în sesiune aproape non-stop, lucrează tot timpul, urmează să introducă dorește să introducă legea și ordinea în Ucraina. Parlamentul ucrainean uh, face uh, apel la uh, părțile care, fac, care au semnatarele memorandumului de la Budapesta um, cere Rusiei să-și distrugă întregul arsenal nuclear. E vorba de 176 de, misete, de misile balistice intercontinentale atunci când a fost semnat memorandumul de la Budapesta și aproximativ 2000 de focoase nucleare. În calitate de persoană foarte apropiată în momentul negocierii acestui memorandum de la Budapesta, Aș dori să spun că niciodată acest document nu a fost menționat pentru a apăra interesele Ucrainei. Nici în 2003, când Rusia a, a avut un act de provocare împotriva unei părți din teritoriul nostru, lângă um, în uh, Marea Neagră, nici în luna august, când uh, din nou uh, Ucraina a fost provocată. Memorandumul de la Budapesta prevede două cazuri în care garanțiile trebuie aplicate. În caz de amenințare sau de uz de forță împotriva Ucrainei, împotriva integrității sale um, teritoriale și în caz de folosire a pârghiilor economice pentru a submina economia ucraineană. Cele două elemente au trebuit uh, discutate în timpul consultărilor. Acum, pentru prima dată, memorandumul de la Budapesta va funcționa. Astăzi se află la Kiev ministrul de externe ai Regatului Unit, în calitate de uh, țară Um, care oferă garanții în cadrul uh, memorandului de la uh, Budapesta și uh, secretarul de stat Kerry va fi prezent pentru că și um, Statele Unite sunt țară care oferă garanții în cadrul memorandumului de la Budapesta. În schimb, rușii refuză consultările, atât cele bilaterale, cât și în calitate de țară care oferă garanții în cadrul memorandumului de la Budapesta. Înseamnă că nu respectă nici standardele uh, dreptului internațional, nici Carta ONU, nici tratatul nostru bilateral, care uh, prevede respectarea integrității teritoriale ale celor doi parteneri. Eu am uh, fost inițiatorul adoptării documentului de către Consiliul de Securitate ONU pe 20 iulie 1993, în care se spunea că reacție la decizia de provocare a Parlamentului rus, că decizia uh, Parlamentului rus față de um, integritatea teritorială a Ucrainei era nulă și neavenită și contravinea uh, obiectivelor Cartei ONU. Acest document uh, este în continuare de actualitate în, uh, la ONU. În momentul de față, Consiliul de Securitate ONU uh, se reunește la New York Ce așteptăm noi din partea Uniunii Europene? Bineînțeles, așteptăm solidaritate ca cea exprimată de-a lungul celor trei luni de proteste pașnice. de proteste ale oamenilor care s-au exprim, exprimat dorința de a face față din familia popoarelor europene. Acum dorim mai mult decât solidaritate și declarații de sprijin. Acum, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei este în pericol. Rusia își continuă politica agresivă și invadează o parte a teritoriului nostru. Își încalcă astfel obligațiile de semnatară a acordului uh, privind staționarea temporară a flotei Mării Negre a Rusiei pe teritoriul nostru. Orice document la, um, pe care l-a semnat Rusia este încălcat de ea în acest moment. Deci, așteptăm din partea Uniunii Europene să ia cât de repede o decizie politică de a semna acordul de asociere pe care autoritățile precedente de la Kiev au hotărât să nu îl semneze și împotriva ă, decizie împotriva căreia s-a ă, protestat pe Maidan. Sperăm că această decizie va fi luată cât de repede. Guvernul ucrainean este gata să semneze acest acord. Și, apropo, acest document era gata să fie semnat pe 29 noiembrie la Vilnius. Deci, Așteptăm spiritul, eh, sprijinul dumneavoastră pentru a se realiza acest lucru. Și suntem recunoscători pentru declarațiile instituțiilor Uniunii Europene, dar ele nu sunt suficiente. Situația actuală necesită decizii, să spunem, netradiționale. Necesită o abordare mult mai hotărâtă din partea Uniunii Europene Cred că ar fi bine ca Uniunea Europeană să hotărască să trimită o misiune polițienească de monitorizare. Așa cum are un proiect pilot privind misiunea EUBAM. E vorba de uh, pasă de frontiere din Uniunea Europeană care să monitorizeze ce se întâmplă la granița dintre Ucraina și Moldova, mai ales în partea separatistă în Transnistria. Deci, considerăm că acesta va fi un mecanism care ar trebui stabilit de Uniunea Europeană. Dragi prieteni, în încheiere aș dori să mi exprim gratitudinea adresată dumneavoastră tuturor, mai ales celor care ați fost în Ucraina în uh, criza politică, în timpul crizei politice din uh, țara mea. Să vă mulțumesc dumneavoastră celor care au luat cuvântul în, pată, în fața celor uh, adunați pe Maidan. Cei care ați fost acolo ați simțit entuziasmul cu care ucrainienii au sprijinit pe dumneavoastră. Vă rog, continuați să ne sprijiniți în mod foarte concret prin fapte. Vă mulțumesc! Stimați colegi, am 14 persoane înscrise la cuvânt. în numele grupului, două minute și ceilalți un minut, toată lumea este de acord? Cred că așa ar trebui să acționăm și cred că din, și vă rog din motive de colegialitate să vă respectați timpul pentru că Uh, am creat și posibilitatea ca domnul Tarasiuc să vorbească cu presa uh, la ora 16, deci nu mai avem foarte mult timp. În primul rând, domnul Salafranca. David. Domnul David. Domnule președinte, vreau să vă întreb dacă știți sigur că toate grupurile politice sunt informate de această întâlnire, pentru că văd că unele dintre ele nu sunt prezente. They are aware, but uh, some... Uh... Da, s-a făcut această informare, dar uh, unele au fost uh, informate mai mult sau mai puțin în legătură cu importanța acestei ședințe. Domnul Salafranca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Tarașuc, bun venit aici la Parlamentul European. Dumneavoastră ne a cerut să dăm dovadă de solidaritate din partea Parlamentului și pot să vă spun din partea grupului Partidului Popular că suntem alături de dumneavoastră și condamnăm violența rușilor față de statul dumneavoastră, încalcă principiile Cartei Națiunilor Unite și reprezintă o amenințare pentru siguranța și pacea internațională. Și e curios faptul că este tocmai o țară garantă a memorandumului de la Budapest, cea care se află în această situație și o, o țară care a intervenit pentru a pune capăt violențelor din Siria să ajungă în această situație. La ora aceasta um, există un Consiliu de Ministri a Uniunii Europene, se va analiza situația din uh, Ucraina și va trebui să știm care este disponibilitatea guvernului dumneavoastră de a semna acordul de asociere, și anume dacă așteptați din partea Uniunii Europene sancțiuni politice și economice și dacă RADA, Parlamentul dumneavoastră, se gândește la posibilitatea de a cere și includerea în Tratatul Nord-Atlantic. Am apreciat în mod pozitiv um, uh, comenzile trimise de guvernul dumneavoastră, și anume acelea de a nu trage, de a nu cădea în această capcană și aceasta reprezintă într-adevăr că ați mizat pe calea dialogului și nu a confruntării și cred că este o soluție foarte bună, dar în acest context Domnule președinte, cred că nimeni nu poate împiedica speranța de libertate a unui popor și știm că există deja 100 de victime așa că Uniunea Europeană și comunitatea internațională trebuie să se afle la înălțimea așteptărilor și să răspundă în fața acestor acte uh, și acestei invaziuni din partea Rusiei. Mulțumesc! Doamna Voțcurt. Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Tarașuc, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Noi uh, analizăm cu îngrijorare această situație și uh, dumneavoastră sunteți uh, trimis special pentru zona Crimeei, după cum ați spus. După cum știm foarte bine, persoane înarmate au invadat Parlamentul din Crimea și din câte am aflat de acolo, doar membrii care sunt din partea majorității ruse au intrat în Parlamentul uh, crimei, ceilalți au rămas afară. Se spune că poliția nu controlează situația, așa că vreau să vă întreb în calitate de responsabil pentru această zonă, cine este la momentul acesta interlocutorul nostru? Pentru că s-a luat o decizie în ceea ce privește referendumul și imediat după aceea primul ministru a fost uh, demis, a fost înlocuit. Deci, cine este interlocutorul nostru pentru Crimea la ora actuală? O altă întrebare în legătură cu drepturile minorităților. Există o minoritate de 25% minoritatea tătară care a manifestat cu foarte mare curaj pentru integritatea Ucrainei. Așa că ar trebui să facem tot ce ne stă în puteri pentru a susține și proteja această minoritate și drepturile ei. Și o ultimă întrebare. Dumneavoastră ați vorbit și de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Se va semna acest acord și în acest caz ce se va întâmpla? Pentru că și aici am putea ajunge la o altă escaladare a violențelor. Cum ne-ați putea ajuta? Aș dori să vă informez că uh, prim-ministrul Lazarov uh, s-a retras sub Ianucovici, iar apoi Parlamentul a ales un nou prim-ministru. Așa s-au întâmplat lucrurile. Domnul Duff. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele grupului liberal și aș vrea să vă spun că suntem alături de dumneavoastră și să manifestăm toată solidaritatea noastră în față de ce se întâmplă acolo. Domnul Putin a acționat ca un adevărat uh, tiran rus. Și dânsul trebuie să înțeleagă că lumea actuală este interdependentă și există o legătură directă cu sistemul financiar și economic și cu piețele globale. Cred că domnul Putin are o situație și o poziție mult mai uh, slabă, uh, mult mai uh, dificilă decât cea pe care o crede el. Și există tensiuni S-ar putea ajunge la sancțiuni foarte puternice. Există o probabilitate foarte mare de a ajunge la astfel de sancțiuni. Și, bineînțeles, toate trebuie să meargă mână cu eforturile diplomatice făcute. Cred că NATO are un rol politic important de jucat în acest caz. ar trebui să-și reafirme rolul și să dea dovadă de spirit de coeziune și este important ca Uniunea Europeană să fie mult mai unită și să transmită mesaje mult mai clare decât a făcut-o până acum atunci când a fost confruntată cu uh, situații sau cu crize comparabile în trecut. Eu înțeleg și sprijin ideea dumneavoastră de a avea o monitorizare mai crescută la frontiere și o colectare a informațiilor în domeniul inteligenței mai puternică. Mulțumesc. Trebuie să îmi cer scuze de la, de la colega Boscurt. Uh, am înțeles greșit uh, întrebarea dumneavoastră. Era vorba despre legitimitatea uh, uh, prim-ministrului din Crimea. Domnul Schulz acum. Vă mulțumesc, domnule Tarasiuc, pentru prezență. Uh, și pentru faptul că ne confirmați uh, informațiile pe care le avem, lucru care uh, mi se pare înfricoșător, într-adevăr. Mi se pare că situația pe cu care ne confruntăm acum îmi amintește mai degrabă de 1914 decât de secolul 21, uh, un gen de politică pe care n-am mai vrea să o vedem. Nu mi-am făcut niciodată iluzii față de fostul caghebist Putin când Putin spune suntem cu toții un popor, ă, pentru noi ca germani, noi vedem asta ca o ă, pornire imperialistă, neoimperialistă, să spun așa. Și cred însă că totuși a obținut exact opusul față de ceea ce își dorea. dorea. E ca și când și-ar fi dat jos o mască și ne-am dat seama de adevărata lui față. Bineînțeles că în măsura în care putem vă vom sprijini și vă vom arăta solidaritate dar cred că în momentul de față acordul de asociere nu va ajuta foarte mult. Um, cei care au luptat pe Euromaidan, într-adevăr, au dorit asta, dar poate mai important ar fi planul de acțiune pentru, stat, pentru statutul de membru, care a fost uh, adoptat în 2008 la, Buc la București. Înțeleg, înțeleg statele baltice care au spus că preferă să fie în NATO decât în UE, care au spus că este mai important pentru ele să fie în NATO decât în UE, pentru că NATO le oferă garanții teritoriale, garanția că Rusia nu mai poate amenința aceste state cu acest tip de doctrină reprezentată atât de Putin cât și de Medvedev. Este însă aceeași uh, metodă din 68 la uh, Praga sau în uh, Afganistan în 79. Este aceeași metodă și, sincer, mi se pare înfricoșător. Domnule Tanăc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi spun lui Boris bun venit aici la noi și îmi pare rău că asta se întâmplă în aceste circunstanțe, pentru că ne-ar fi bucurat să vă primim aici în calitate de reprezentant uh, al unei Ucraine democratice și cu un viitor în uh, perspectiva Uniunii Europene. Din păcate, ne aflăm aici pentru a vedea ce se întâmplă în cazul agresiunii realizate de Federația Rusă lucru care încalcă Carta Uh, ONU și toate acordurile internaționale. Dumneavoastră vorbeați despre garanții. Americanii vorbesc despre asigurări și că uh, sancțiunile vor veni doar în urma unor consultări. Însă vreau să vă întreb ce anume așteptați de la aceste asigurări sau garanții? Care este răspunsul pe care îl așteptați dumneavoastră? Pentru că mi se pare și greu să găsim un răspuns chiar astăzi. Uh, că ce se întâmplă în Crimea este rezultatul a o serie de minciuni. Putin a inventat tot felul de lucruri pe care le-a prezentat la nivel internațional, a venit cu nu știu câte zeci de mii de vorbitori de rus acolo, și cetățeni ruși din Rusia care s-au dus acolo, s-au exprimat ca naționaliști și s-au dus până la Donetsk pentru a protesta, pentru a se manifesta pe străzi. Cred că trebuie să vorbim despre sancțiuni foarte puternice dacă nu se ajunge la o pacificare a, situației. a situației. Bineînțeles, că nu dorim să ajungem la război, dar cred că va trebui să răspundem puternic în stilul sancțiunilor din Iran și sper să uh, putem da dovada de solidaritate și față de tatarii din uh, Crimea față de această uh, comunitate care este persecutată. Și cred că și turcii ar trebui să dea dovadă de aceeași solidaritate. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în uh, timpul uh, lui Stalin și în anii 30, deci nu dorim ca același lucru să se repete. Deci, ce fel de sancțiune am putea aplica? Eu uh, sper să se semneze acordul de asociere și acum se vorbește despre referendumul din Crimea. Dar Putin va accepta un astfel de referendum? Cred că nu, niciodată. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint grupul GUE și vreau să vă spun că noi susținem poporul ucrainian. Suntem convinși că aveți dreptul la un viitor și aveți dreptul de a hotărâ care este viitorul dumneavoastră. Mi se pare că discuția pe care o avem astăzi este oarecum la un nivel unilateral. E clar că colegii și-au exprimat punctul de vedere, nu asta critic, dar uh, ceea ce observ aici este că se prezintă doar un punct de vedere din, în, în fața deputaților și nu cred că putem avea o adevărată dezbatere dacă nu avem și cealaltă versiune a situației. Pentru că această versiune există și mă întreb ce se întâmplă cu acel simț al real politic de care dau dovadă uh, atât de des uh, colegii prezenți astăzi aici. Ce se întâmplă cu acel spirit de a ține cont de realitate? pentru ca poporul ucrainian să nu aibă de suferit um, aceste consecințe. Cred de asemenea că Uniunea Europeană ar trebui să aibă aceleași rezerve în această chestiune ca în alte dosare unde manifestă aceste reticențe. Intervenție fără microfon a președintelui. First of all, uh, dear friends, I would like to... Mulțumesc, dragi prieteni, domnul Tarașuc. Dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră lucru care s-a văzut prin uh, declarațiile și prin întrebările pe care le-ați pus. Pentru a răspunde la prima întrebare care a fost pusă de prietenul meu, Ignacio Salafranca, aș vrea să vă spun că, într-adevăr, sancțiunile economice din partea Uniunii Europene față de Rusia ar putea fi un fel de duș rece pentru aceasta. Sancțiunile de tip economic, într-un sens mai larg, și sancțiunile împotriva uh, oficialităților ruse care au dat ordinele de a se ajunge la această agresiune împotriva Ucrainei. Și acum în legătură cu NATO. Dragi colegi, noi uh, nu înțelegem de ce doar noi trebuie să ne apărăm pe noi. Pe de altă parte, NATO are o serie de instituții la nivel internațional în ceea ce privește siguranța internațională și Uniunea Europeană joacă un rol important în ceea ce privește siguranța uh, la nivel euroatlantic. Și pot să vă reamintesc că în 2006 Ucraina a prezentat cererea pentru a se alătura unui plan de acțiune de aderare. În 2008, la summitul de la București al NATO, Răspunsul a fost că summitul salută aspirația Ucrainei de a deveni membru al NATO și că summitul este de acord că într-o bună zi noi vom deveni membri ai NATO. Iată, citez din uh, declarația summitului de la București pe 3 aprilie 2008. Însă, care este situația acum? Am fost, sunt și voi fi în continuare un puternic susținător al aderării Ucrainei atât la NATO cât și la Uniunea Europeană. Însă, în același timp, aș dori să vă spun că, la ora actuală, în Parlamentul Ucrainei, nu putem exclude a, de, decizia de a ne alătura NATO. Eu, una, eu unul nu fac asta și cred că proiectul de rezoluție care a fost prezentat Parlamentului ucrainian este unul potrivit. Votul va avea loc chiar mâine și aș putea să prezic că dacă se votează acest proiect de rezoluție, probabil că votul va fi pozitiv din partea unei mari majorități a Parlamentului nostru în ceea ce privește care este interlocutorul dumneavoastră în Crimea. Ce s-a întâmplat în Crimea înainte de invazia deschisă a rușilor? Rușii au pregătit situația din punct de vedere politic și au folosit uh, uh contactele pe care le aveau la nivelul Crimeei și în Parlamentul de acolo, au utilizat tot felul de metode ilegitime și au uh, dus la demiterea guvernului legitim de acolo, pentru că nu a existat o majoritate suficientă uh, din partea celor care au luat această decizie, așa că decizia a fost considerată ca fiind ilegitimă. Rușii au impus o persoană care este cunoscută ca fiind un lider al uh, gangurilor criminale din Crimea, domnul Laxonov. Dânsul este cel care este lider acum și cel care conduce în Crimea și aceasta la instrucțiunile rușilor. Deci, cu cine să vorbiți? Cu dânsul? Nu, nu este o persoană relevantă în acest sens, iar președintele interimar al Ucrainei și-a numit propriul reprezentant în Crimea. Domnul Cunițin este deja trimis acolo, este un politician din Crimea bine cunoscut, însă Situația este uh, la ora actuală controlată de către Rusia. Ei intervin acolo prin uh, uh, contactele lor și prin forțele militare pe care le au la fața locului. Acum referitor la drepturile minorităților. Nu știu dacă mă credeți sau nu, dar uh, Tătarii din Crimea, printre alte comunități uh, minoritare, sunt uh, dintre uh, categoriile de populație cei mai pro-ucrainieni. Și la ora actuală, în ciuda încercărilor de a ajunge la uh, instigarea la ură în cadrul acestei comunități și restul comunităților, comunitatea tătară a reușit să ajungă la un acord cu uh, foștii afgani care participaseră la campania, campania din Afganistan și împreună uh, vigilează uh, străzile de la Simferopol și încearcă să păstreze ordinea, să asigure ordinea și liniștea pe străzile Simferopolului. Referitor la semnarea acordului de asociere, eu nu, nu știu cum această semnătură care fusese acordată și a fost negociată încă din 2007 ar putea uh, duce la crearea de și mai multe tensiuni. Pentru că știți cum au început protestele în piața Maidan. Au început pentru că oamenii nu erau de acord cu autoritățile care hotărâseră în ultimul moment să nu semneze acest acord de asociere cu Uniunea Europeană. Deci sunt sigur că majoritatea Parlamentului, deci peste 300 de voturi, este pentru semnarea acestui acord de asociere. Și această majoritate constituțională reprezintă majoritatea poporului ucrainian. Deci oamenii vor susține fără echivoc semnarea acestui acord de asociere. În ceea ce privește garanțiile și asigurările acordate. Când um, am început aceste negocieri, și asta începând cu memorandumul de la Budapesta, mi-aduc aminte că o țară de dincolo de Atlantic insista pentru a nu utiliza conceptul de garanții, ci acela de asigurări. Eu înțeleg foarte bine diferența și dumneavoastră o înțelegeți. Sunt convins. Însă, în alte limbi, nu există o altă interpretare decât aceea de garanții. La fel se întâmplă și în rusă, și în ucrainiană, și, din câte știu eu, și în germană. Cuvântul asigurări se traduce prin garanții. Deci asta este răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. Noi ne așteptăm ca cei care oferă aceste garanții sau asigurări statale să-și îndeplinească obligația și să pună capăt agresiunii din partea uneia dintre părți care este garantul acestui memorandum de la Budapesta. Care este potențialul sancțiunilor? Din punctul meu de vedere, orice este posibil cu excepția utilizării forței sau a răspunsului militar, ar trebui să oprească Rusia, inclusiv uh, aceste sancțiuni economice, pentru că cred că ele au un potențial ridicat. Răspunsul meu este Același în legătură cu dacă este moment potrivit sau nu de a semna acum acordul de asociere. Cred că asta ar ajuta milioanele de ucrainieni care au manifestat în mod pașnic pentru opțiunea lor europeană. Aceasta ar fi un fel de recompensă pentru toate aceste persoane, pentru opoziția lor, pentru curajul lor și așa cum se uh, întâmplă acum și ținând cont de situația actuală, iată ce așteaptă acești uh, cetățeni de la dumneavoastră. În legătură cu perspectiva de aderare, un lucru care se dezbate acum la instituția, instituțiile europene. Sancțiunile ar putea fi făcute nu doar împotriva statului agresor, ci și împotriva oficialităților. Și sunt de acord cu tine, Charles, referendumul din Crimea, care nu respectă prevederile Constituției noastre, nici Constituția din Crimea, prin urmare referendumul nu poate fi considerat ca fiind legitim. Noi am spus încă de la început că niciun rezultat, niciun fel de rezultat al acestui referendum nu poate fi acceptat pentru că el pur și simplu nu este legitim. Și ultimul comentariu în legătură cu uh, ceea ce reprezentați dumneavoastră aici. Eu reprezint majoritatea ucrainienilor care au susținut aceste proteste pașnice din Maidan și asta nu doar în Kiev, ci în întreaga țară. Peste 300 de deputați ucrainieni au votat pentru această chestiune pe care o dezbatem noi astăzi aici. Și, uh, deci, peste 300 de deputați, mai mult decât majoritatea constituțională necesară, au susținut această opțiune. Deci, cum puteți spune că este doar o versiune și că mai așteptăm și cealaltă versiune? Pentru că acest guvern este susținut și de oponenții inițial, pentru că acesta este rezultatul revoluției democratice care a avut loc în Ucraina. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Uh, everyone has one minute. Mulțumesc. Uh, acum cei care au un minut, întâi domnul Lisec. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule Tarasiuc, suntem prieteni de o vreme și ar dori să repet ceea ce am spus în septembrie în comisia noastră. Ar trebui să-l propunem pe Vladimir Putin la Premiul Nobel pentru Medicină, pentru că ne-a deschis ochii tuturor referitor la strategia sa din uh, în Europa Centrală și de Est. Aș dori să vă întreb uh, referitor la Vladimir Putin, pentru că îl cunoașteți mai bine decât îl cunoaștem noi. Ce urmărește? Vrea Crimea? Sau își dorește partea de est a Ucrainei? Sau vrea Ucraina întreagă? Și a doua întrebare. Ce credeți că am putea face pentru a-l opri uh, să-și pună în aplicare planurile? Mulțumesc! Domnul Chrysel Dörfler. Mulțumesc. Nu ați vorbit despre OCDE și ONU și măsura în care o, OSCE și ONU, măsura în care ar putea acestea să fie implicate. Ce părere ați avea dacă mâine, poimâine s-ar reuni G7 la nivelul cel mai înalt? Pentru că din punctul meu de vedere nu va exista o soluție fără Rusia chiar dacă Putin a luat o razna și nu mai e cu picioarele pe pământ, dar nu cred că acum este util să vorbim despre sancțiuni, boicot și așa mai departe. Uh, o mare parte din uh, populația rusă trăiește deja la minima rezistență, uh, n-ar mai putea rezista unui boicot sau unor sancțiuni. Eu cred că, în primul rând, trebuie să căutăm o soluție de, diplomatică, iar uh, declarații din partea NATO sau semnarea acordului de asociere ar fi uh, un pas înapoi. Domnul Știer, domnule președinte, domnule Tarasiuc, eu sunt din Croația și văd similitudini între uh, Putin și acum și Milose Milosevic în anii 90. Bineînțeles, nu este exact același lucru, dar văd unele aspecte similare. Mi se pare că asemănările sunt în ceea ce privește uh, modul în care este structurată comunitatea internațională și Uniunea Europeană. Astăzi aș dori să subliniez următorul lucru. Trebuie să arătăm solidaritate în cadrul unor măsuri cât se poate de concrete. Dumneavoastră ne-ați spus lucruri foarte exacte și cred că ar trebui să încheiem această reuniune astăzi cu un mesaj clar, și anume mesajul unei solidarități transmite, transmise în mod clar. Mulțumesc, Sir Robert, acum. Domnule președinte, am să încep prin a-mi exprima sprijinul uh, mass media Rusia, rusă spune că au nevoie de răspunsuri. Spun că un președinte ales a fost uh, eliminat de la putere. Este adevărat. Ei spun că au un acord pentru a sprijini uh, flota din Marea Neagră de la Sevastopol și singurul lucru pe care îl făceau a fost să vină pentru a răspunde la îngrijorările exprimate uh, în zonă. De ce nu s-a făcut vreun angajament pentru a uh, proteja acest acord pentru a menține flota rusă până în 2042. Iar apoi uh, China a anunțat astăzi că sprijină poziția rusă. Ce înseamnă asta altceva decât faptul că Consiliul de Securitate al ONU este o pierdere de vreme? Mulțumesc, doamna Liubceva, ceva, un minut. Ceva. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Уважаеми господин Тарасюк, ваше превъзходи... Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în bulgară. Vreau să mulțumesc domnului Tarasuc pentru prezența sa aici. Asistăm aici la o escaladare a violenței în ciuda tuturor eforturilor depuse și în ciuda tuturor rezoluțiilor care au fost uh, luate la nivel UE. Aș vrea însă să vă spun că n-ar trebui să fim divizați aici, pentru că cu toții suntem prietenii poporului ucrainian și dăm dovadă de solidaritate față de, de acesta. Totuși ar trebui să ne exprimăm această solidaritate într-un mod mai concret, să devenim un garant al păcii și al rezolvării pașnice a conflictului, tocmai pentru prezervarea integrității teritoriale și a păcii în Ucraina. Încălcarea drepturilor oricărei minorități este o amenințare care trebuie prevenită. Și am și o întrebare pentru dumneavoastră. În ceea ce privește legea referitoare la limbile naționale în Ucraina, credeți că este una bună? Ne-am putea gândi și la posibilitatea de a, a avea sancțiuni, însă aceasta n-ar trebui să includă cetățenii Ucrainei sau ai Rusiei, pentru că cetățenii nu sunt responsabili de ceea ce se întâmplă acolo. Din punctul meu de vedere, Ucraina a devenit o adevărată problemă și strategică de importanță. <clears throat> Eh, eh, eh, de... Domnul Demesmacher, mulțumesc, domnule Tarasiuc, aș dori să vă mulțumesc pentru prezență. Aș dori la început să spun că nu pot decât să sprijin toate declarațiile care exprimau solidaritate. Este o provocare dificilă și cred că uh, comunitatea internațională trebuie să depună toate eforturile pentru ca situația să se mai calmeze. Am discutat astăzi cu prieteni din Crimea Situația este dificilă. Populația se teme de uh, soldați care sunt peste tot. Nimeni nu poate să părăsească insula. Oamenii însă nu se lasă provocați deocamdată pentru că o uh, intervenție militară ar, ar înrăutăți lucrurile. Aș avea o întrebare referitoare, referitoare la cele spuse mai devreme. rușii doresc unele garanții, Moscova dorește garanții pentru acest acord uh, care să fie menținut până în 2042. Kiev va transmite un astfel de semnal? Senior Tărșiuc. Doamna Muniz de Urchisa, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cu toții condamnăm intervenția Rusiei, dar aș vrea să pun câteva întrebări pentru a putea clarifica lucrurile și ca să ne facem o idee mai bună despre ceea ce se întâmplă. Președintele grupului meu a cerut și în, um, la nivel diplomatic s-a cerut acest lucru de asemenea, să se includă Rusia într-un adevărat dialog diplomatic, pentru că sancțiunile pe care le-am impune Rusiei în dinamica actuală și ținând cont de capacitatea sa ca o adevărată putere, s-ar putea să ne ducă la o situație fără ieșire și la o escaladare și mai mare a violențelor. O a doua întrebare se vorbește despre revenirea la legislația care protejează drepturile minorităților, a minorităților lingvistice, a minorității ruse și așa mai departe în Ucraina. Și vreau să vă întreb cum va afecta în peninsula Crimea și ce se întâmplă cu reacția uh, amiralului Levinski, care nu a fost de acord să îndepinească ordinele pentru a lupta împotriva trupelor ruse la instalațiile din Crimea. Mulțumesc. Thank you, President. It's quite clear what has happened. Domnul Volianici, mulțumesc, domnule președinte. Este destul de clar ce s-a întâmplat în Ucraina și mulțumesc domnului Tarasiuc pentru că ne-a oferit o imagine de ansamblu. Însă Rusia, pe de altă parte, nu prea ia în considerare lucruri precum democrația, drepturile omului și așa mai departe. Uneori, dictaturile își uh, respectă numai interesul național. Așadar, Rusia a luat uh, măsuri pentru a-și uh, pentru a-și proteja interesele. Nu putem schimba Rusia. Nici nu vrem, dar nici nu putem. Dar putem ajuta Ucraina. Însă trebuie să fim capabili să ne dăm seama care ar fi prețul. Nu putem spera să ajutăm um, în mod militar. Putem la nivel politic să ajutăm foarte mult și putem ajuta la nivel economic mult. Asta cu condiția ca statele membre să fie dispuse să ajute. Suntem dispuși? Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Tarasiuc. Încă o dată aș dori să-mi exprim recunoștința pentru întrebările dumneavoastră foarte interesante și pentru interesul arătat. Istov, m-ați întrebat ce-și dorește Putin. Dacă vrea să controleze Crimea sau estul țării sau toată Ucraina. Am să răspund la întrebarea dumneavoastră conform ultimelor informații pe care le am. Conform oficialilor noștri, rușii și-au uh, comasat trupele la uh, granița estică, estică, la Luhansk, Donetsk. Deci situația este uh, gravă. De, chiar de când făceam parte din Uniunea Sovietică, uh, pot să vă spun că a fost greu să discut cu roșii, ei nu vor fi niciodată dispuși să facă concesii față de Ucraina. Singurul lucru pe care vor fi dispus să-l facă, sau singurul lucru pe care îl vor accepta a fost, uh, ar fi să controleze întreaga Ucraina. În același timp, pot să vă spun că numai Ucraina din fostele republici sovietice a rezistat atâția ani uh, de a fi subordonată controlului rus. Și numai Ucraina și-a dus propria politică externă, spre deosebire de alte foste republici sovietice. Ca să vă răspund parțial la întrebare. Cum să-l oprim pe Putin? Ei bine, Putin poate fi oprit pe două căi. În primul rând, de către propriul său popor, și va veni și asta. Și, în al doilea rând, de către comunitatea internațională, însă asta depinde de cât de în serios își ia comunitatea internațională responsabilitatea de a pune capăt unei agresiuni. În ceea ce privește OSCE, bineînțeles că avem așteptări și de la OSCE ca instrument de cooperare internațională. Însă, în același timp, OSCE depinde uh, puternic de Rusia. De aceea, credem că capacitățile OSCE sunt limitate. Diplomația, da, suntem de acord. În primul rând trebuie să apelăm la diplomație, dar oare rușii de ce nu au exploatat această posibilitate să uh, facă apel la uh, diplomație înainte să invadeze o parte a teritoriului ucrainian? Sancțiuni. Ați spus că acestea ar putea afecta poporul Însă dați-mi voie să vă întreb altfel. Oare prețul pe care rușii îl plătesc pentru invazia Ucrainei nu va fi prea ridicat? Eu cred că acest lucru va afecta fiecare rus, pentru că sunt bani care sunt luați din programele sociale. Sunt bani care ar putea să ajungă sub formă de beneficii sociale la cetățenii ruși. Iar așa sunt risipiți sub, sub o formă de agresiune. Sir Robert, v-ați referit la uh, eliminarea de la putere a președintelui ales în mod legitim al Ucrainei. E bine, mm, nu mult pun uh, sub semnul întrebării faptul că a fost, Ianucovici a fost ales uh, într-un mod uh, legitim. Însă există oameni care pun sub semnul întrebării legitimitatea lui. Însă nu vorbim aici de, la, de eliminarea de la putere uh, a unui președinte. Vorbim despre un președinte care și-a părăsit țara într-un mod irresponsabil și nu a implementat angajamentele pe care și le-a asumat el semnând uh, acordul din 21 februarie iar Elmar Brock a, fost, a făcut parte din uh, echipă când s-a semnat acest uh, acord. Deci el, în mod intenționat, a părăsit țara, nu a pus în aplicare acordul pe care trebuia să-l pună în aplicare. Nu a semnat uh, modificările la Constituție pe care a promis că le va semna după votul în Parlament. Parlamentul a votat, însă el a părăsit țara. Acum, așadar, suntem de pădere că această persoană a comis un act care poate fi uh, considerat chiar un act de trădare. De fapt, după ce a semnat uh, acordul Harkin, Harkin, eu am introdus în, par, a introdus în Parlament rezoluția spunând că acest acord care extinde prezența flotei ruse pe teritoriul nostru până în 2042, e bine, acesta este un semn al unui act de trădare. Acesta, acest, a, asta spunea rezoluția noastră. Nu există niciun motiv pentru a extinde prezența flotei ruse după 2017. Până în 2017 acordul prevedea ca aceste flote să poată, ca, ca flota să poată fi prezentă pe teritoriul ucrainian. Există o mare majoritate în Parlamentul ucrainian la ora actuală care poate denunța acest uh, acord și va oferi dreptul rușilor de a rămâne, până, dar numai până în 2017. Uh, În ceea ce privește China, eu nu am aflat nimic care să mă facă să cred că China sprijină Rusia. Singura poziție exprimată de către China în Consiliul de Securitate al ONU a fost că ei respectă te integri integritatea teritorială a oricărei țări. Asta este singura poziție a Chinei pe care o cunosc, cunosc eu. Minoritățile naționale din Ucraina sunt respectate. Iar aceasta este concluzia la care a ajuns um, în altul comisar al OCDE pentru minorități. Deci vă rog, invitați uh, acest înalt reprezentant la reuniunea AFET și întrebați-l cum uh, evaluează situația minorităților uh, în Ucraina. În ceea ce privește legea limbilor, legea care a fost votat, care a fost respinsă de curând, referitoare la minorități naționale, a fost introdusă de către opozanții noștri politici. Era o lege neechilibrată care se ocupa numai de minoritatea rusă, iar uh, celelalte minorități, uh, iar uh, și, și ucrainienii nu erau luați în considerare. Deci a existat un consens politic că această lege să nu, că această lege să nu fie abandonată. Uh, președintele în funcție nu a semnat această lege, ea este încă în vigoare, dar s-a decis ca grupurile politice din Parlament să se reunească și să pregătească un, un nou proiect de lege referitor la protecția minorităților naționale și uh, la, limb, la limbile acestora. Dați-mi voie să vă spun că Ucraina este parte la Carta Consiliului ONU referitor la drepturile omului. Și respectăm uh, prevederile acestei carte. Cred că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru solidaritate solidaritatea exprimată. Mulțumesc! Cred că au fost clarificări de care aveam nevoie, importante. Vom continua discuția astăzi la 18.30. Va veni Pierre Ribon să ne informeze referitor la discuția de la Consiliu, astfel încât să putem trage unele concluzii. Și am să vă rog să fiți uh, prezent, pentru că mi se pare un lucru important. Dragă Boris, mulțumim foarte mult că uh, ai venit uh, în termen atât de scurt și pot să fii sigur că o mare majoritate a Parlamentului își va exprima solidaritatea cu Ucraina, așa cum am făcut-o și în săptămâna trecută uh, Uh, în plenul Parlamentului European uh, cu rezoluția aferentă. Vă mulțumim foarte mult și sperăm că vom coopera și în următoarele zile. Colleagues, let's move on. Dragi colegi, haideți să trecem mai departe. Mm, vom asculta pe domnul Mingarelli, care, este, care se ocupă la Serviciul de Acțiune Externă de Orientul Mijlociu și Vecinătatea Sudică. Aș dori să vă informez că din cauza faptului că nu avem timp, trebuie să votăm la 17 și 15 am hotărât ca dezbaterea privind Cuba să fie amânată. Deci, acum trecem direct la discuția cu domnul Mingarelli, căruia îi dau cuvântul și ne va vorbi despre Libia. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e ușor să trecem de la Ucraina la Libia, chiar dacă situația în ambele țări este puțin haotică, dar vom încerca totuși. La doi ani și jumătate după declarația de liberare a Libiei, care a avut loc în octombrie 2011, Libia rămâne o țară instabilă, pradă uh, violențelor de toate felurile și în care tranziția politică avansează foarte dificil, cum știe toată lumea. Problema care stă la baza tuturor acestor uh, dificultăți este uh, lipsa unei înțelegeri politice din cauza uh, lipsei de consens în legătură cu o foaie de drum pentru tranziție. Și insist asupra acestui aspect pentru că mulți observatori doresc să se consacre, se consacre în mod exclusiv la situația securității care ne îngrijorează, dar trebuie să se înțeleagă foarte bine că fără tranziție politică e imposibil să se rezolve ceva din dificultățile legate de securitate. Grupuri geografice și etnice de toate felurile luptă pentru controlul puterii și al resurselor și Tocmai asta face situația atât de instabilă, pentru că în rândul acestor grupuri armate care fac dezordine, Ehm, în fața acestora ehm, guvernul este foarte slab, primul ministru este atacat din toate părțile și are foarte puține posibilități de a-și impune autoritatea. Congresul Național este divizat și pe lângă asta consacră o mare parte a timpului ehm, atacurilor la adresa guvernului și la adresa primului ministru Zidan și ministrii fac presiuni asupra tuturor uh, opțiunilor politice și insist asupra acestui aspect pentru că unii cred că miniștrii fac doar dezordine prin tentative de răpiri, asasinate, dar nu e vorba numai de asta. De fiecare dată când trebuie să se ia o decizie politică de către guvern, milițiile exersă presiu, uh, exercită presiuni uh, pentru a face presiune asupra deciziei guvernului. E vorba de așa numita isolation law. Știți, milițiile au reușit să impună această lege care um, prevede că orice om politic și orice funcționar implicat de aproape sau de departe cu regimul Gaddafi sunt supuși riscului de a fi excluși din orice funcție oficială și aparatul statului este aproape inexistent. În multe țări guvernele sunt slabe sau nu există guverne, dar aici nu există niciun aparat de stat. Pentru că știți, în cei 42 de ani ai dictaturii lui Gaddafi, administrația publică juca un rol uh, foarte redus. Deci nu există un sistem uh, care să înlocuiască guvernul atât de slab sau aproape inexistent. Toate acestea creează condițiile favorabile pentru ca populația să nu uh, aibă nicio încredere în instituțiile politice și în acest real vid instituțional, instituțional și politic, tot felul de aventurieri, de grupuri armate, de uh, miliții pot să acționeze. În acest vid politic nu există niciun fel de securitate și în lipsa securității asistăm la asinate și răpiri politice, mai ales în zona Benghazi, răpiri pentru a se obține răscumpărări, dar și răpiri din motive politice. De asemenea, anumite ministere sunt ocupate în mod regulat și funcționarii nu pot să-și facă treaba. Și terminalurile petroliere și porturile pentru exportul gazului sunt de asemenea ocupate în mod regulat și astfel situația economică a țării devine în ce în ce mai precară. Ce poate face comunitatea internațională în aceste condiții? Și în cadrul comunității internaționale, ce poate face Uniunea Europeană? Pentru a simplifica lucrurile, voi încerca să explic ce putem încerca noi să facem la nivel politic, în primul rând, și apoi la nivel de securitate. În nivel politic, bineînțeles, adunarea aleasă acum câteva săptămâni trebuie să se pună pe treabă cât de repede. Uh, nu va fi ușor pentru că multe uh, multe locuri, multe mandate nu au fost ocupate. Deci această uh, adunare, acest parlament este incomplet și unii vor uh, exploata situația pentru a pune sub semnul întrebării legitimitatea ei. Pe de altă parte, trebuie să promovăm dialogul național care să ducă la un fel de reconciliere națională. Pe calea dialogului național, principalii actori din această țară, mai ales principalele partide și principalii actori ai societății civile, trebuie să poată să discute în mod deschis despre principalele probleme politice cu care se confruntă țara astăzi. Apoi, trebuie, bineînțeles, să încercăm să convingem autoritățile. Deci, guvernul și Congresul Național să aibă atitudine inclusivă, adică să asocieze toate forțele politice, întreaga societate civilă, la procesul de elaborare al Constituției, care trebuie să se realizeze cât de repede. Uniunea Europeană a um, transmis uh, mesaje comune, sprijinite de noi toți, mesaje tra transmise tuturor forțelor politice în același timp, trebuie să ne aducem sprijinul ferm misiunei, uh, misiunii ONU, un, un, un SMIL, care lucrează în condiții foarte dificile. Reprezentantul ONU, Tarek Mitri, face treabă bună și trebuie să-i asig- să asigurăm de sprijinul nostru. Și, pe de altă parte, trebuie să avem un dialog constant, pe de o parte, cu primul ministru, cu principalii miniștri și cu Congresul Național, pentru a le putea influența deciziile și trebuie să uh, promovăm aspecte legate de drepturile omului care nu sunt respectate în Libia, mai ales în închisori, unde în continuare sunt uh, deținute multe persoane care nu au fost judecate și care uh, sunt uh, închise în condiții inacceptabile și deci trebuie să avem un dialog privind drepturile omului uh, cu autoritățile libiene și trebuie să se um, aibă loc cât mai multe vizite ale uh, înalților funcționari și ai uh, mm, decidenților politici la nivel de afaceri externe și în fine am propus relansarea de negocieri unui acord cadru care a fost întreruptă uh, la începutul Revoluției, la începutul 2011. Este important să se relanseze negocierea acestui acord cadru pentru a ne normaliza relațiile cu Libia, pentru a ne asigura că această țară va fi din nou considerată ca o țară normală și pentru ca libienii să aibă imagine globală legătură cu ce le poate oferi Uniunea Europeană și negocierea acordului cadru în această situație este cel mai bun exercițiu posibil. Deci dorim să relansăm cât de repede negocierile. M-am întâlnit cu vreo 30 de libieni la Bruxelles acum uh, câteva săptămâni pentru a le explica Uh, ce le poate oferi Uniunea printr-un astfel de acord și sper că își vor exprima interesul cât de repede pentru a relansa negocierea acordului cadru. În domeniul securității ce trebuie să facem? Înainte ca principal, uh, înaintea principalilor noștri parteneri, în primul rând trebuie să încurajăm Uh, demobilizarea și reintegrarea milițiilor. Aceasta este prioritatea numărul unu, dar e foarte greu acest lucru pentru că milițiile nu doresc să părăsească armele, să renunțe la armele, atâta timp cât nu există o poliție și o armată uh, care se poate numi așa, cu adevărat. Deci, pe de altă parte, comunitatea internațională trebuie să formeze forțele de poliție și forțele armate. Uniunea a mobilizat uh, proiecte pentru a forma forțele de poliție și mai multe țări în cadrul așa numitului G8 Compact și cu participarea NATO um, formează soldați în Libia. 15.000 de soldați vor, urmează să fie formați de țări ca Italia, Regatul Unit, Franța, Statele Unite și Turcia. Și sperăm că în următoarele luni va fi posibil să formăm și să echipăm, deci, soldați ca să existe un, o armată libiană embrionară care să poată asigura ordinea. Pe de altă parte, încercăm să cooperăm cu poliția, dar nu e ușor, pentru că nu e ușor deloc să găsim interlocutori stabili și credibili de partea libiană. Apoi, trebuie să ajutăm, să ajutăm Libia să-și controleze frontierele și știți că avem misiunea EUBAM în momentul de față cu vreo 50 de experți europeni care sunt acolo în momentul de față și ajută Libia să își formeze capacități pentru a-și controla frontierele. Nu va fi ușor. Bineînțeles, nu cu 50 de experți vom reuși să facem acest lucru. Uh, Libia are 6.000 de kilometri de frontiere, dintre care 4.000 Um, frontiere terestre și 2000 frontiere maritime și trebuie să um, cooperăm cu partenerii noștri, mai ales cu americanii, pentru a avansa. Dincolo de frontiere, cealaltă prioritate este să ajutăm Libia să controleze depozitele de arme și muniții. Știți că există depozite eh, și cantități considerabile de arme și muniții în Libia. Obiectivul nostru este să ajutăm Libia să controleze aceste depozite de arme și muniții, în primul rând pentru a consolida securitatea în această țară și pentru a evita ca prezența în masă a acestor arme și muniții în Libia să nu contribuie la destabilizarea întregului Maghreb și, mai mult, la destabilizarea întregului Sahel, inclusiv în Mali, cum s-a făcut acum câteva luni. Britanicii sunt foarte implicați în asta, precum și și americanii și încercăm și noi modest să ne jucăm rolul. Pentru că toate acestea să aibă un sens, și mă voi opri aici, domnule președinte, trebuie să cooperăm cu vecinii Libiei și de aceea efortul, încercăm să înscriem eforturile noastre în Libia într-un cadru regional. Încercăm să asociem toți vecinii din Sahel, Mali, Mauritania, Ceadul, Nigerul, de aceste eforturi ale noastre, dar dorim ca și toți uh, uh, vecinii din Maghreb să fie asociați, deci uh, Algeria, Maroc și Tunisia. Trebuie de asemenea să, sub, să consolidăm coordonarea între principalii actori internaționali și asta va face obiectul unei reuniuni care va avea loc joi la Roma, la nivel ministerial, uh, bineînțeles, sperăm că această întâlnire de la Roma să permită lansarea tranziției politice cu sprijinul necesar al, Comisiei, al comunității internaționale și sperăm că această reuniune de la Roma să ne permită să ne împărțim mai bine sarcinile în rândul comunității internaționale Uh, să repartizăm mai bine prioritățile pentru a uh, obține acestei uh, biete țări să-și recâștige stabilitatea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Sir Robert are cuvântul. Chairman, what a joy it is to see you in the... Mulțumesc, domnule președinte. Ce plăcere să vă văd aici, la prezidiu, și alegeți atât de bine întrebările. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. Ținând cont de faptul că operațiunea parlamentară nu a funcționat atât de bine precum ne-am fi dorit, credeți că am putea avea un leadership puternic, uh, deci un alt dictator, să zicem, sau dictatură care să pună la oaltă toate părțile țării și dacă există dovezi în acest sens, cum se va manifesta acest lucru. În al doilea rând, dacă acceptăm că această operațiune parlamentară nu a funcționat așa de bine, atunci ce ar putea face UE pentru a ghida această democrație și pentru a-i oferi know-how-ul, să zicem, în legătură cu ce ar trebui construit, ce trebuie făcut pentru ca lucrurile să se desfășoare așa cum trebuie. Și un ultim punct. Poate uh, fi considerat ca mai puțin important față de independența justiției sau lecțiile de viață pe care le-am învățat până acum, dar este de asemenea important. E vorba de patrimoniul atât de important de acolo, site-urile pe care le cunoaștem și conflictele care au avut în acele site-uri. Toate sunt foarte importante dintr-un punct de vedere sau altul. Și atunci vreau să vă întreb ce se poate face pentru a proteja acest patrimoniu. Mulțumesc! Domnul Milan Mon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. N-am ascultat încă de la început prima parte a intervenției dumneavoastră, dar am înțeles uh, ce ați spus la sfârșit, și anume că sperați că întâlnirea de la Roma să fie bună pentru o coordonare între actorii internaționali care lucrează în ceea ce privește Libia. Și vreau să vă întreb un pic mai modest. Care este gradul de coordonare între statele membre ale Uniunii care lucrează în Libia? Pentru că am auzit pe aici, la instituția noastră, că unii dintre colegi se plâng în legătură cu lipsa de coordonare și ce se întâmplă cu activitățile de cooperare pe care le oferă unele state membre și aceasta cu o coordonare foarte redusă între ele. Aș dori să ne dați mai multe detalii în legătură cu acest lucru. Vă spuneam că nu am ascultat prea bine ce ați spus la început, dar foarte mulți sunt de acord că ce se întâmplă în Libia este un fel de balcanizare a acestei țări. Este vorba de un grup de triburi și, în plus, acestea sunt foarte divizate. Și asta uh, face ca acest vid instituțional și aceste diviziuni să ducă la o imposibilitate a guvernării Iată, Gaddafi a reușit să se impună în această situație, dar acum, aproape în mod metafizic, este imposibil să existe o astfel de guvernare. Este surprinzător faptul că a existat o uniune de acest fel în trecut și care astăzi nu mai există și nu mai poate exista. Poate ne puteți explica mai bine dacă într-adevăr e de-a dreptul imposibil să se ajungă la un sentiment de unitate sau de cooperare între aceste triburi, care nu numai că se opun între ele, ci sunt divizate și la nivelul clanurilor familiare și așa mai departe. Mulțumesc. Graham, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului Mingarelli. Și vreau să vă întreb dacă ne puteți explica mai bine ce înseamnă că Parlamentul trebuie să treacă la treabă. Pentru că, din punctul meu de vedere, Problema nu este că Parlamentul nu dorește să treacă la treabă, ci că nu poate să o facă. De exemplu, în urma furtunii de acum câteva zile a trebuit să-și găsească o altă locație și președintele Parlamentului a fost atacat în mod constant. Deci mă întreb, pe de altă parte, ce ar putea face mai mult Uniunea Europeană pentru a ajuta Parlamentul libanez în încercarea sa tocmai de a rezolva această situație. Și aș vrea să vă întreb și în legătură cu resursele, pentru că s-a sperat în urmă cu un an sau doi ca veniturile de pe urma gazelor și a petrolului să ofere resurse de finanțare suficiente pentru reconstrucție și se pare că nu este așa. A existat un adevărat conflict, un adevărat război al petrolului și ce resurse ar putea oferi Uniunea Europeană sau ce resurse ar putea oferi față de resursele oferite în timpul conflictului. Poate oferim acum mai puțin Libiei decât înainte și dacă am fost în stare să câștigăm războiul, poate că nu vom fi în stare să câștigăm și pacea. Mulțumesc, domnul Kreiseldors. Ausführungen Vă mulțumesc uh, și pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă. Aș dori să uh, reiau și ceea ce a spus colegul Milan Mon referitor la structurile tribale. Am înțeles că sunt din ce în ce mai mulți uh, warlords uh, care se impun și care încearcă să obțină cât pot astăzi pentru că, mâine, că, nu știu, pentru că nu știu ce va aduce ziua de mâine. Uh, Um, am, avem senzația că comunitatea internaț- internațională a părăsit acest uh, teritoriu. Avem uh, crize multiple, Siria, Ucraina. În Siria n-am reușit mare lucru, cu excepția distrugerii uh, armelor chimice, dar am senzația că Libia a dispărut de pe harta uh, crizelor și a fost părăsită. Este și părerea dumneavoastră? Uh, Mulțumesc. Am să dau cuvântul domnului Mingarelli. Mulțumesc și eu. În primul rând, aș vrea să ofer uh, răspuns la cele întrebări ale lui Sir Robert dacă există o dorință de leadership în Libia și aș spune că există o adevărată dorință de lege și ordine în Libia la ora actuală, pentru că populația, după cum vă puteți imagina, s-a săturat să trăiască într-o astfel de situație haotică. Condițiile de trai s-au deteriorat de-a lungul timpului, tocmai din cauza acestui haos și e clar că există o voință puternică de a ne întoarce la lege și ordine. Dacă putem ajunge la așa ceva fără ajutorul vreunui dictator? Sper asta. Pentru că mi se pare că experiențele de tranziție care au avut loc în multe alte țări din lumea întreagă au arătat că chiar și în situații foarte grave și Libia într-adevăr se află într-o situație foarte complicată, pentru că, după cum spuneam, există absența totală a instituțiilor de stat și a clasei politice. Deci dacă combinăm cele două, iată, avem o situație foarte proastă pentru a începe acest proces de tranziție. Însă, în ciuda acestor uh, agravanți, cei care au încredere în Libia doresc cu adevărat să impună din nou legea și ordinea fără uh, vreo nouă dictatură. Și sunt convins că pentru asta va fi nevoie de timp, dar până la urmă vom reuși. Cea de-a doua întrebare ce facem pentru a-i ajuta și pentru a-i ghida. Și în felul acesta răspund și întrebării puse de domnul Watson. Noi ne-am luat angajamentul de la sfârșitul conflictului să oferim 130 de milioane de euro în diverse sectoare, cum ar fi, de exemplu, construcția administrației publice, poliția, reforma justiției, promovarea dezvoltării societății civile. Însă toate aceste proiecte sunt greu de implementat pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu avem un interlocutor stabil și credibil. Nu avem o administrație publică așa cum o aveam în urmă cu 30 de ani în Cehoslovacia sau în Polonia sau în Balcanii Occidentali. Deci nu avem nici această administrație locală, așa că e foarte greu pentru experții noștri să ducă la capăt proiectele de asistență. Dar facem tot ce putem pentru a merge mai departe și pentru a-i îndruma pe calea tranziției. Așa cum spuneați, trebuie să se protejeze minoritățile. Noi acționăm în acest sens și încercăm să facem ca cei care sunt arestați sau trimiși la închisoare fără să fie judecați așa cum trebuie, să fie rejudecați cât mai repede cu putință. Pentru domnul Milan Mon, dacă există sau nu coordonare între statele membre ale UE în ceea ce privește Libia. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, trebuie să luptăm pentru a ajunge la un astfel de grad de coordonare și de altfel nu este surprinzător acest lucru, pentru că există Uh, persoane interesate în resursele de gaze și de petrol de acolo și e clar că există o concurență între statele membre în acest sens. Așa că din partea noastră, respectând bineînțeles această concurență pentru a obține mari contracte în diverse domenii, trebuie să ne asigurăm că statele membre și instituțiile europene se coordonează mai bine tocmai pentru a avea un cuvânt de spus asupra reformei politice și în domeniul siguranței. Și cred de altfel că s-au făcut progrese în ultimele luni. Nu am ajuns încă la o situație mulțumitoare. Va trebui să continuăm cu eforturile noastre, dar cred că dacă dăm dovadă de bunăvoință vom reuși să îmbunătățim situația. Aveți dreptate atunci când vă referiți și la factorul tribal de ce n-am uh, reușit, de ce Gaddafi a reușit uh, acest lucru, a reușit să ajungă la un acord între triburi mai ușor decât noi? Bine, pentru că nu, e, nu surprinde pe nimeni faptul că un dictator poate să facă mai ușor acest lucru decât un stat democratic. Există triburi care uh, sunt în uh, conflict, uh, de exemplu, milițiile din Zintan și din Misrata știți că sunt foarte puternice, ele sunt organizate pe bază etnică, există de asemenea Tuaregii, Tebu, Amazigi, care nu au participat la referendumul asupra Constituției, mă scuzați, la alegerea adunării constituante, deci există într-adevăr dificultăți cu marile triburi dar asta nu face decât să fie și mai mare nevoie de un proces inclusiv și aceasta arată în ce măsură Parlamentul și Guvernul, dacă doresc cu adevărat să facă ceva, trebuie să dea dovadă de incluziune și să includă pe toată lumea în procesul de tranziție democratică. Domnul Watson spunea că Parlamentul se află supus unui atac constant. Într-adevăr, există amenințări constante din partea miliției împotriva Parlamentului, a Congresului Național și a Guvernului. Dar chiar și așa, Parlamentul se luptă în permanență și există amenințări și la adresa primului ministru Zidan, aproape zilnice. De aceea trebuie să cerem parlamentarilor să fie mai responsabili și să acționeze în interesul propriilor țări. Pentru domnul Chrysler Dorfler, dacă Libia mai este o prioritate sau nu, păi trebuie să fie, pentru că dacă Libia uh, devine de domeniul uitării, Bineînțeles că consecințele se vor vedea imediat din punctul de vedere al refugiaților, a imigrației ilegale, al terorismului, a criminalității organizate. Deci nu avem altă alternativă decât să menținem Libia pe lista priorităților noastre și cred că tocmai asta fac și liderii noștri politici. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș interveni acum în ceea ce privește patrimoniul și antichitățile. Da, nu se vorbește prea des despre aceste chestiuni. Eu nu vreau să vă spun că nu este important, dar uh, noi acordăm atenție acestor uh, elemente. Vă reamintesc că acum doi ani, când negociam cu regimul Gaddafi cadrul uh, acordului de negociere, discutam aceste chestiuni și ni se cerea din partea autorităților de acolo să îi ajutăm să gestioneze mai bine acest sector cultural. Însă în ziua de astăzi aceasta nu este o adevărată prioritate pentru noi în negocierile pe care le avem cu libienii, dar sunt de acord cu dumneavoastră, ar trebui poate să fim mai atenți și la aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mingarelli. Sperăm ca situația, cel puțin în ceea ce privește Libia, să fie sub control, pentru că în alte părți ale lumii, după cum știm, nu este chiar așa, așa că vă dorim succes și vă rugăm să mai veniți pe la noi. so, uh, dear friends, we have votes at... Uh... Dragi prieteni, avem voturi la 5 și un sfert. Avem o pauză de un sfert de oră până la 5 și un sfert. Thank you. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass... Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să deschid punctul 7 de pe ordinea de zi, vot referitor la rezoluția privind progresele înregistrate de Turcia. Doamna raportor, doriți să interveniți înainte de vot? Da, domnule președinte, aș dori să spun doar că sper că cei de la SND vor respecta acordul pe care l-am, uh, acordul la care am ajuns referitor la anumite puncte critice. Pentru că mi se pare că în acest uh, Parlament întotdeauna uh, un compromis înseamnă să și dai și să și iei, dar asta înseamnă și să Uh, îți respecti angajamentele. Este prima dată când m-am confruntat cu, as cu astfel de situație. Și cred că este ceva de neacceptat. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Socialista a avut un uh, o ședință de lucru înainte acestei întâlniri a Comisiei și am avut o poziție diferită față de cea de la întâlnirile anterioare ale raportorilor din umbră. Iată de ce poziția noastră este diferită față de cea acordată, însă cred că nu este numai situația grupului nostru, ci și la alte grupuri. Wir leben in einer freien Welt, auch wenn sie manchmal unbequem ist. Trăim într-o lume liberă, chiar dacă uneori nu ne place. și fiecare va vedea cum evoluează situația și, și ce poate obține din ea. Trecem la vot cu aceasta. Cine este pentru amendamentul 41? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 57. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la 59-60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, 62 se corectează președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 a fost retras, trecem la compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 77. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 87 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem mai departe la 100. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, cu amendament oral, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 107. Ba nu, 104 pentru că 105 a fost respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se, ad cred că se adoptă, dar verificăm electronic. O 106. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. 107. Nu l-am votat? Nu. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135. Pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar verificăm. Cred că se respinge, se corectează președintele. S-a închis votul. Da, nu au, cred că socialiștii nu au arătat uh, instrucțiunea de vot în mod corect. Se respinge în mod clar. Trecem la 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la 141. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, 160 pentru, la 144 doriți verificare? Doriți să verificăm 144? Da, ați votat împotrivă. Da, dar nu putem să folosim verificarea votului pentru schimbarea votului. E un truc bun, trebuie să-l țin minte, dar nu se poate folosi așa. S-a închis votul și nici asta n-a ajutat. Trecem la 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri. Cine este pentru? Încă o dată, vă rog. Împotrivă, abțineri, se respinge. 158 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar verificăm, 170 cine este pentru? Da, nu m-am concentrat foarte bine, verificăm electronic. Nu m-am concentrat uh, și nu sunt sigur dacă am văzut bine. S-a închis votul. 8 la 36. Deci se respinge. Trecem la 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174, 173 se adoptă. Da, 173. Doriți să verificăm? Acum vom vedea puterea grupului liberal. patru pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pe două părți, prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, pentru că la socialiști se pare că a apărut o etapă de confuzie. Care este numărul amendamentului? Pentru că nu a existat uh, interpretare. A doua parte la 178. Verificăm electronic. 178, a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. 179 pentru. Marieta, dar engleza ta este atât de bună. Da, este o problemă. Grecii din ce în ce mai puțin îi înțeleg pe germani. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge. Unde este exact, spune președintele? Da, se respinge. Trecem la compromisul 12 pentru Tocmai am votat asta. Da, am uitat 189. Bun. Deci 189 a fost respins. 191. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și n-a ajutat cu nimic. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 210 pentru, împotriva abțineri, verificăm. Nu a fost foarte clar. 210. S-a închis votul. Se respinge cu 20 la 26. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 223 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 224. Pentru, împotriva abțineri se adoptă 225. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231-232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ia, iarăși am avut un scrib care a fost plătit de două ori la acest amendament. 233. Este caduc. Și următorul devine caduc. Se pare că teancul meu de hârtii nu este capsat cum trebuie. Probabil un uh, membru al secretariatului arab. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotriva abțineri se respinge. 243 pentru, împotriva abțineri se respinge. 246 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 250 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 16A. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 261. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 266. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 267 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge, se respinge. Douăsute șaptezeci cinci. 269 nu am votat încă. 268. Votăm. 268 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 272 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 280, 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 289 pentru, împotrivă, 289. Verificăm electronic. Se respinge cu 13 la 33. 292 pentru. 290. 290. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 295 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 297 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 299 pentru, împotriva abțineri se respinge. 300 pentru, împotriva abțineri se respinge, 301 pentru, împotriva abțineri se respinge, 302 pentru, împotriva abțineri se respinge, 303 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 305 pentru, împotriva abțineri se respinge, 306 pentru, împotriva abțineri se respinge, 307 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 309 pentru, împotriva abțineri, verificăm electronic. 309, verificăm. S-a închis votul, se respinge cu 11 la 37. 310 pentru, împotriva abțineri se respinge, 311 pentru, împotriva abțineri se respinge, 311? 311. Se respinge. Sau poate și-au schimbat socialiștii poziția, sau numai unii dintre ei. S-a închis votul. 11 la 32. doisprezece pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 314 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 315 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 316 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 326. Boscurt. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 327 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 337 pentru, împotriva abțineri se respinge. Domnule Daf. 300... Mulțumesc. Domnule președinte, legătură cu amendamentul 338 aș dori să cer un vot pe părți. Dorim să cerem următorului Parlament și Comisiei să revizuiască integritatea acestui proiect de, um, proces de aderare în care sunt implicate Uniunea Europeană și Turcia de atâția ani de zile. a doua parte, deci doresc să fie vot separat. Avem reguli, nu-i așa? Și regulile spun că trebuie să decidem înainte dacă cerem vot pe părțanu. Și domnul Daf știe că suntem împotriva amendamentului. Dar dacă domnul Daf dorește să piardă de două ori, bine. Das mit den Rules hatte Ria recht, ne? Also im Prinzip wollten aber äh, Geoffrey, uh, Geoffrey, sir. Andrew. Andrew. Andrew. Sunt de părerea ta, dar trebuie să respect uh, regulile și dacă votul pe părți este respins aici, este respins. Să votăm 338 pentru, împotrivă, cine este pentru, cine este pentru, și cine îl acceptă. Deci, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 6. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 13 la 34. 7 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 14. S-a închis votul 12 la 34. Se pare că estimez greșit astăzi. 16, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se respinge, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20. 20 verificăm. S-a închis votul. 35 la 13 se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24-25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș spune că se adoptă dacă participă și PP-ul la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 30.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă cu 36 pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri. Felicitări, doamnă raportor! Aș dori să îți mulțumesc, Ria, pentru că te-ai ocupat atât de mult timp de acest raport. Ai obținut mari majorități de fiecare dată când și era vorba de un uh, subiect dificil și pentru că nu mai candidez, va fi ultimul raport uh, de progres și pentru toți acești ani aș dori să îți mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. N-a fost niciodată plictisitor să fiu raportor pentru Turcia, dar aș dori să mulțumesc și colegilor mei. Nu doar pentru astăzi, dar mai ales astăzi, că până la urmă am respectat ceea ce uh, am decis în ultimele săptămâni. Este foarte important că, toți, că în toți acești ani când m-am ocupat de Turcia s-a ajuns la un acord în Parlament. Un uh, acord că Turcia este o țară candidată cu care negociem, dar trebuie să tratăm Turcia în mod deschis și corect. Adică criticăm mult Turcia, mai ales anul acesta, dar rămânem întotdeauna deschiși și justi și sper că putem ajuta această țară. Dacă țara dorește să fie prosperă, e nevoie de reforme. Mulțumesc tuturor colegilor, mai ales Mariei și tuturor celorlalți. care Um, cu care am avut de lucrat în momente dificile, dar ne-am descurtat. Mulțumesc foarte mult! Dragă Ria, nu trebuie să ne mulțumești. <laughs> Mulți dintre noi, ne, ne, multora ne-a fost frică de tine să votăm altfel. Wir, <laughs> wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnung. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, referitor la radiodifuziune și Europa. Domnule raportor, văd că v-ați revenit în urma activităților dumneavoastră sportive. La vârsta dumneavoastră nu mai trebuie să mergeți cu bicicleta. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu am participat la dezbaterea din comisie săptămâna trecută în urma unui accident. Am ajuns în spital, dar sper că colegii vor fi uh, încântați să afle că bicicleta n-a pățit nimic. Le doresc să mulțumesc colegului Van Dalen și raportorilor din umbră pentru tot ceea ce au făcut pentru acest raport. Avem mai multe amendamente de compromis, le sprijin pe toate avem și cinci amendamente orale și nu am obiecții la amendamentele orale 2 până la 5. S-a apărut o problemă în legătură cu numele, cu titlul proiectului de raport, dar din câte am înțeles eu, domnule președinte, după ce biroul sau o comisie a propus un titlu și acesta este acceptat de conferința președinților, acest titlu nu se mai poate schimba, nu se mai poate modifica, dar se poate schimba cu aprobarea conferinței președinților. Așa că, domnule președinte, vă rog să cereți conferinței președinților uh, aprobarea pentru un nou text, un nou titlu pe care îl sprijină toată lumea. Există consens în legătură cu acesta. E vorba de uh, recomandare privind rolul uh, mass mediei um, în uh, protecția Uniunii Europene și a valorilor sale. Vă rog să recomandați acest uh, titlu conferinței președinților pentru că există consens în legătură cu el aici în comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, vom încerca Cred că nu există vreun motiv uh, pentru care să nu sprijinim această propunere. Sensul este același, este doar o, o eliminare a unei neînțelegeri uh, lingvistice. Deci cred că se poate rezolva. Astfel încât să nu mai uh, fie atât de preocupați atât de mulți oameni din for. Cine este pentru această propunere? Rog să ridice mâna. Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem așadar la compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 58-59 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 13 la 26 se respinge. 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 84-85. 84, 85. Cine este pentru? împotriva abține să adoptă. 86-87 pentru, împotriva abține să adoptă. Trecem acum la 89-90-91 pentru, împotrivă, se adoptă. Prea mult coautor nu putea să fie respins. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 98, 103, 104. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 105, vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 106-107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 109-110 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. S-a închis votul. Se respinge cu 15 la 27. 111 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 113 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 114 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 115 pentru, împotriva țineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva țineri se adoptă. Trecem la 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm.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 împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 pentru, împotriva abțineri se respinge, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Acum, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 și 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 1 a fost adoptat, deci trecem la 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul oral 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, 4 împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem la raportul domnului Coval, care nu este prezent, dar îl reprezintă domnul Tanăc. Îmi pare rău, colegul meu nu poate fi prezent, dar, de câte am înțeles, au fost negociate toate amendamentele de compromis care au de negociat, fără probleme, așa că propun să trecem direct la vot, domnule președinte. Ok, let's start. În regulă, să începem. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 78 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Poate să-mi arate cineva amendamentul acesta, Sarius Volski, 78? 79 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar să verificăm. S-a închis votul. Domnul Severin, iată, mai are un singur, mai are totuși un prieten. 80. Pentru Ba nu, compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 93 pentru. 93. Scrie aici. 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la 98. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Cine este pentru a doua parte? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 253 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 256 și 116. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. O 117 pentru, împotriva abțineri se respinge. Trecem la vot pe părți, la 118, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist mit drei. Se respinge cu 23 la 12. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 133. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200, 262 pentru, împotrivă, 262, da. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 160 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 268, dar oare unde îl găsesc? Fleckenstein, iată-l. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 198. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 201 Abstimmung ist geschlossen. Sankis votul. Se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotriva abțineri se adoptă 211 pentru, împotriva abțineri se adoptă 272 pentru, împotriva abțineri se adoptă 214 pentru, împotriva abțineri se respinge 215 pentru, împotriva abțineri se adoptă 273 pentru, împotriva abțineri se adoptă 216 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 217. S-a închis votul se respinge cu 15 la 25. 274 pentru 274 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 275 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că am făcut o greșeală la, do- la 226. Vă rog să votăm din nou 226. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că am spus respins. 276 era adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 278. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, nu, a fost adoptat? atunci nu. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru,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 Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abț- pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. 32. Votăm 32. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum. De ce nu la 242? Bun. O greșeală. 34 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotriva abțineri se respinge, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se respinge, 48 a fost acesta, 49, 243 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 61, 62, e scris greșit aici sus, 62 acum. 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Trebuie să votăm 245 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, pe două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru,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 11 până la 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă cu 36 la 2 la 2. Domnule Tenoc, vă rugăm să transmiteți domnului Coval felicitări. Trecem acum la proiectul de, recomand, de aviz referitor la protocolul de, de la Kyoto. Cine este pentru? Ba nu, votăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 34 la 1 la 2. Avem 15 minute pauză, 10 minute pauză și apoi va veni Pierre Vimon și ne va spune situația de la Consiliu referitoare la uh, Ucraina. Domnul Galar. Informez pe colegi că rușii au dat un termen limită trupelor ucrainiene din Crimea să se predea până mâine dimineață, ora 12, uh, GMT. Uh, asta apare pe uh, site-urile uh, agențiilor de presă. Thank you.